Dear colleagues, good afternoon. Bună ziua, dragi colegi. Haideți să ne începem reuniunea. Avem uh, două audieri uh, scurte, dar intense. Și vreau să vă anunț că um, astăzi avem interpretarea în 19 limbi și ca de obicei, suntem difuzați pe internet și suntem uh, paperless. Iar procesul ver- verbal al ultimei noastre reuniuni îl aveți în dosare. Dacă nu sunt observații, se adoptă. Și vreau să-i urez lui Seb la mulți ani. Well, maybe an extra minute today. <laughs> și poate cadou vei primi un minut suplimentar de vorbire. Da. Îi urez bun venit domnul, domnilor Sucea și, uh, și Martini. aceste audieri sunt foarte scurte, deci nu avem decât o singură rundă de întrebări. Vom începe cu prezentarea introductivă a domnului Sucea, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor, și vă mulțumesc uh, că m-ați invitat din nou. Îmi pare rău uh, că din cauza atacurilor ter- teroriste de la Bruxelles uh, nu am putut fi prezent la reuniune și apoi colegul meu m-a înlocuit la următoarea reuniune. Sper că Sper că uh, ați putut afla mai multe lucruri în timpul vizitei dumneavoastră din iulie și v-am putut uh, primi pe unii dintre dumneavoastră. În uh, aprilie, deci uh, ce am discutat în aprilie și în cadrul vizitei dumneavoastră de două zile de la ISPRA, vreau să mă concentrez și acum asupra două chestiuni importante și încă o a treia. Pentru că trebuie să vedem ce învățăminte s-au tras și a venit momentul oportun pentru astfel de bilanț. În primul rând, este vorba despre rolul um, JRC în cadrul Comisiei Europene. Noi suntem un serviciu, suntem serviciul științific al Comisiei Europene, iar uh, mandatul nostru este de a sprijini, uh, din punct de vedere științific și tehnic, deciziile, poli, deci deciziile Comisiei și politicile, care reprezintă 30% din activitatea noastră și apoi avem și o activitate de sprijin a, legisla- a legislației. Și avem mai multe roluri. Un rol de reglementare, uneori pot să vă dau uh, exemplu sprijinul legislativ pe care îl oferim colegilor de la DG Agri. Iar acolo Comisia are un mandat foarte clar cu uh, solicitări foarte clare care se referă și la JRC sau în ceea ce puște OMG-urile, o chestiune foarte dezbătută și la Parlamentul European și știți prea bine că nu se poate comercializa nimic uh, dacă Comisia și JRC nu uh, își dau acordul în ceea ce privește metodologia. Deci și aici avem posibilitatea de a ne de a adresa întrebării industriei. Iată care sunt competențele noastre. Dar uh, în uh, unele domenii comisia, unde comisia nu are mandat, uh, nu are competențe, rolul nostru este de consiliere. Noi vom sărbători 60 de ani de la înființare anul viitor um, și din anii 80, de când am luat o altă cale decât uh, nuclearul, um, noi am fost întotdeauna independenți uh, de către interesele industriale și ale societății civile și am jucat uh, și la comisie un rol neutru întotdeauna, fiind cei care ofereau întotdeauna dovezi în cadrul discuțiilor dintre, de la, din instituție, din comisie. Știți că comisia și, și comisarul Busche în, în uh, anul 2000 a hotărât ca JRC să se ocupe de emisii și primul uh, laborator a fost uh, creat în 2000, iar de atunci avem o experiență foarte bogată în acest domeniu. Uh, iar de data asta cred că am avut la un nivel de excelență științifică și tehnologică recunoscut la nivel mondial. Să trecem acum la emisii. Am fost întrebat și chiar și noi, din propria noastră inițiativă, am analizat diverse chestiuni cu privire la emisii, particule de emisii și așa mai departe, dar bineînțeles la această audiere, emisiile NOx uh, sunt cele importante, oxid de azot. Uh, oxid de azot. Noi am început activitatea după ce laboratorul a fost, s-a deschis cu analizând uh, vehiculele grele și apoi um, ne-am continuat mai departe activitatea cu vehiculele ușoare și am constatat o neconcordanță din 2007. Iar în 2007, când am făcut primele măsurări, noi am publicat întotdeauna rezultatele. Primul articol a fost deja publicat în 2007, când au început, pentru ca toată lumea în Europa și în lumea întreagă să aibă același, aceleași date ca și noi. Apoi au urmat două rapoarte importante și apoi a urmat această neconcordanță între testele de laborator și emisiile reale de pe șosea, eh, care a dus la procesul legislativ pe care îl cunoașteți prea bine. Încă din capul locului, deci era foarte clar că există o problemă sistemică în ceea ce privește testele de laborator și ne-am eh, concentrat și vreau să vă explic aici cum stau lucrurile că toate, eh, toată experiența din domeniul emisiilor de la noi se e pe umerii a 20-25 de persoane, George este unul dintre ei. Deci echipa este mică și atunci trebuie să ne concentrăm asupra priorității, a abordării sistemice și a soluției sistemice. Și asta însemna că trebuia să, să găsim înlocuitori pentru metodologia învechită care nu mai funcționa bine și să ne îndreptăm către emisiile reale. Acum câțiva ani, vă amintiți când am început în 2011-2012, nu era clar că, uh, că soluția o reprezintă emisiile din, uh, de pe șosea, din uh, situația de, de condus reală. Iar în cele din urmă, RDI a fost considerată soluția care s-a introdus și în cadrul legislativ. Și, as, și acum ajung la ultimul uh, punct. Ce s-a întâmplat în SUA, scandalul uh, scandalul de acolo, când s-a făcut descoperirea, mă rog, uh, când s-a descoperit uh, neconcordanța de la Volkswagen și că există o problemă în, uh, în ceea ce privește um, aceste dispozitive cum de invalidare și s-a constatat apoi o a doua neconcordanță pe care Bineînțeles, Comisia a încercat să o soluționeze, iar aceasta este propunerea Comisiei de la, de la, din luna ianuarie, unde era clar că transparența, independența și verificările independente în ceea ce privește omologarea de tip și supravegherea pieței la nivel european este veriga lipsă. Comisia nu are un mandat însă și în ianuarie mă rog, decembrie, în noiembrie-decembrie, când noi la comisie am încercat să oferim sprijin uh, la, lui DG Enterprise la, la nivelul legislației, GRC uh, a fost gata să își asume acest rol complementar de organism de verificare independent, de intermediar uh, transparent uh, în Europa. Iar acest lucru se regăsește acum în propunerea legislativă și sperăm ca la începutul anului viitor să putem uh, testa niște mașini, pentru că avem capacitatea, așa cum am spus, de a face acest lucru Mâine putem uh, începe să verificăm 30-40 mașini într-o primă fază și într-o perioadă de 2 ani putem ajunge până la 130 de mașini anual. Iar costul la bugetul european uh, din banii contribuabilor nu este ridicat, va reprezenta 9 milioane circa, deci ne putem apropia Uh, foarte mult de ce face EPA în SUA la ora actuală, la nivelul cifrelor și cred că Comisia va avea capacitatea de a lua măsuri în cazul în care se va constata vreo discrepanță. Mesajul pe viitor, pentru viitor este că JRC are experiență cu astfel de activitate am vorbit despre OMG-uri, dar sunt și alte chestiuni. Dacă comisia are mandat, are competențe, atunci noi putem să luăm măsuri. Nu este ceva ce s-a întâmplat pentru emisii, la emisii pentru prima dată. Noi putem să facem această activitate și în momentul în care există legislația în vigoare, putem să trecem la acțiune imediat și nu uh, va dura mai mult de 2 ani uh, să oferim până ce oferim rezultate. Iată, foarte pe scurt, doamnă președinte, bineînțeles, sunt gata să vă răspund întrebărilor și uh, colegul meu, Giovanni De Santi, este și el aici pentru a vă răspunde la întrebări și dacă dacă aveți întrebări foarte tehnice, Giorgio Martini, uh, șeful de unitate al șeful de unitate pentru unitatea transport durabil, este alături de noi. Mulțumesc uh, foarte mult. Trecem acum la raportor, domnul Ghizec. Mulțumesc, domn președinte, o mulțumesc, domnule Sușa, pentru prezența astăzi. Am uh, făcut o vizită um, de foarte bună calitate la ISPRA, unde ne-ați răspuns uh, la uh, întrebări, dar avem nevoie și de schimbul de e mail între Centrul Comun de Cercetare și DigiGrow. Între timp le-am primit, după ce le-am cerut, din 17 octombrie le-am primit în octombrie și vedem un, un e-mail din uh, aprilie 2012. Este vorba de uh, emisiile de oxid de azot uh, sub 20 de grade și peste 30 de grade. Deci uh, în afara uh, ferestrei uh, sau marjei uh, de temperatură. Între 20 și 30 de grade emisiile sunt cele mai scăzute și autori, uh, autoritatea, autoritatea noastră vorbește despre cycle beating, despre optimizare pentru teste, iar comisia vorbește despre un hard cycle beating. Uh, cycle beating uh, nu este un termen definit uh, din punct de vedere juridic, dar a existat în momentul respectiv presupunerea că ar putea exista un dispozitiv de invalidare ilegal? Sorry, yes. Just to make it clear, um... Doar uh, pe scurt vă explic. Fiecare are 5 minute, întrebări, dumneavoastră răspundeți, uh, uh, mai au întrebări până la 5 minute, vă pot întrerupe dacă nu sunt mulțumiți de răspuns și așa mai departe. Uh, da, în momentul respectiv eu nici măcar nu eram la uh, JRC, dar știu de acest e-mail pentru că l-am uh, găsit. Uh, însă aș vrea să vă spun că, însă că în fiecare lună avem 1,9 milioane de e mail și 20 de milioane la comisie între instituții, diferitele instituții și comisie. Despre acest e-mail în special referitor la așa numitul cycle beating, el nu este definit juridic. Este vorba de optimizarea uh, pentru testele de laborator, uh, pe bază de diferite abordări folosite de uh, producători. Însă la acest autovehicul nu vorbim despre un autovehicul care este pe piață. Vorbim despre o mașină prototip uh, creată pentru alt motiv uh, sau folosită pentru alt motiv și anume măsurile de, uh, em, măsurarea emisiilor de CO2. Și aceste rezultate nu au apărut în 2016 sau nu au apărut până în 2016 um, trei zile după uh, acest uh, e-mail, această problemă a fost prezentată comisiei relevante și aceste date sunt publicate în raport. Deci, practic, nu s-a încercat niciun fel de mușamalizare, dar a fost un caz special pentru că celelalte mașini analizate au fost uh, mașini pe care le-am luat de la companii de închiriat uh, mașini. Dar această mașină era un, un prototip uh, și deci era în uh, etapa de testare. Ähm, Bun, în regulă, am înțeles, din punctul nostru de vedere, este vorba de CO2, însă totuși s-a descoperit că a existat această optimizare la oxizii de azot și mi se pare diferit, mi se pare că atunci când se face o diferență între cycle beating și hard cycle beating, ne întrebăm de unde vine această diferență. S-au făcut oare lucruri care nu au fost legale? Rămâne totuși întrebarea dacă nu v-a stârnit curiozitatea acest lucru, dacă nu dacă nu faceți decât să luați notă uh, când apar astfel de diferențe. Dar bine, nu am foarte mult timp, deci uh, trec mai departe. Vorbim despre noua organizare a omologării de tip și a supravegherii pieței. În Comisia pentru Transport se vorbește despre agenție europeană, despre un for pentru schimb de uh, informații. Cum vedeți rolul Centrului Comun de Cercetare în viitor, ca agenție, ca supra uh, autoritate de la ISPRA. Cum vedeți rolul dumneavoastră? Uh, it's quite clear that... Cred că este foarte clar că noi nu vom fi o super agenție, ci vom avea, vom avea o capacitate de supraveghere cum avem în alte domenii. Poate că în domeniul emisiilor va fi mai consolidat, cu un mandat mai clar dar cred că vom putea detecta astfel de lucruri și Comisia va putea, așa cum a putut uh, autoritatea america, americană, să meargă la un producător și să-l întrebe mm, despre comportamentul ciudat al autovehiculului lor. Pentru că sunt uh, strategii um, de optimizare, dar dacă avem uh, transparență, acces legal la documentația producătorului, acesta are obligația de a demonstra Ehm, de ce sau de a, de a arăta de unde vine uh, comportamentul ciudat al autovehiculului și fără să fie publicate documente cât se poate de necesare pentru asta, nu avem nicio cale de a investiga. Dar cred că va avea loc o schimbare semnificativă și că vom uh, avea această capacitate. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule Sucea, pentru prezență. Aș vrea să revin la audierea pe care am avut-o în urmă cu câteva luni cu colega noastră al Cuderii. Unul dintre subiectele rămase nerezolvate a fost că în studiile sale, Centrul Comun de Cercetare a descoperit uh, comportamente cât se poate de ciudate ale unor autovehicule. Și, practic, nu s-a făcut niciun fel de uh, studiu pentru a analiza mai, degrabă, mai departe. Răspunsul a fost că nu s-au primit uh, fonduri, dar am înțeles că studiul inițial în care ați găsit aceste um, discrepanțe a fost un studiu din proprie inițiativă din partea uh, JRC. Puteți să-mi confirmați asta? Aș putea să vă uh, rog uh, să-mi dați o clarificare. Ce înseamnă studiile care au urmat? Au fost două studii și uh, a fost clar vorba de procesul de reglementare a uh, RDE. A fost, uh, spune domnul Gerbrandi, un studiu în care mm, dădeați indicii că s-ar putea utiliza dispozitive de invalidare. Eu întotdeauna am, crescut, am crezut că cercetători, oameni de știință, sunt foarte ciudați, sunt foarte curioși, mă scuzați. În momentul în care văd ceva ce nu înțeleg, uh, tot caută până înțeleg. Dar se pare că uh, nu a făcut asta și răspunsul data trecută a fost n-am avut mandat de la comisie să facem asta. Însă studiul inițial care a găsit aceste discrepanțe, am înțeles că a fost unul din proprie inițiativă și că uh, Centrul Comun de Cercetare poate să facă cercetare fără să îi se ceară din partea unei direcții generale. Iar întrebarea mea era, așa a fost și dacă da, de ce nu ați mai luat încă o inițiativă pentru a afla mai multe detalii? În măsura capacităților noastre, facem și uh, studii din proprie inițiativă. și veți putea vedea și inițiativa noastră în ceea ce privește viitorul autovehiculelor uh, electrice. Pentru că s-ar putea să ne regăsim uh, în aceeași situație în 10 uh, ani. Deci facem asta, dar cred că este, înțelegeți greșit, nu este vorba despre un mandat către JRC, vorbim despre un mandat către, acordat comisiei. După cum am înțeles, după cum am explicat în intervenția mea inițială, din câte știu eu și după cum spuneam eu uh, am venit în 2014 pe postul meu, dar poate o poate confirma, din câte știu eu, niciodată nu am uh, avut uh, vreo indicație care exista un dispozitiv de invalidare. Domnul Gerbrandi, voi cita rezumatul workshopului din 23 noiembrie 2010, cu, ze- cu 5 ani înainte de scandalul uh, Volkswagen vine de la Jersey. Totuși, un vehicul testat a arătat emisii de noxe uh, crescute în anumit test, cum uh, emisiile de noxe nu sunt, sunt foarte strict reglementate, acest lucru uh, ne face să ne gândim la o strategie de optimizare. Între paranteze se pune între, între paranteze strategie de invalidare cu semnul întrebării. Deci în noiembrie 2010 era deja foarte clar că ceva era foarte ciudat, că autovehiculele se comportau altfel. De ce nu ați uh, anchetat mai mult uh, în momentul în care ați avut mai mult decât un indiciu, mai mult decât un presentiment, ați avut aproape dovezi că este ceva ilegal? Domnul Sușa, nu, dacă am fi avut vreo dovadă, bineînțeles că uh, situația ar fi fost cu totul diferită, însă nu a fost cazul. Pentru că, din câte știu eu, strategia uh, de invalidare nu este ilegală, dispozitivul de invalidare este ilegal. Domnul Gerbrandi, dar eu citez un document oficial al, uh, din partea Comisiei. Bun, dar am înțeles, nu vreți să răspundeți. Domnul Gerbrandi continuă. Colegul meu, domnul Ghezic, a întrebat deja despre uh, schimbul de e mail și a vorbit despre 30 aprilie 2012. În același e-mail s-a găsit un răs- a fost un răspuns, ar fi posibil să se includă uh, rez- aceste rezultate în uh, prezentarea pentru joi. Uh, vorbeați despre un grup de lucru în care s-a făcut această prezentare. Puteți să-mi spuneți mai îndeaproape, mai în detaliu, unde s-a făcut această prezentare, în ce grup de lucru? Prezentarea a fost făcută la una dintre reuniunile grupului de lucru RDE, care a fost uh, creat de DG Enterprise în ianuarie 2011 pentru a dezvolta procedura de testare RDE, domnul Gerbrandi. Deci toți cei care erau prezenți au fost informați despre rezultatele dumneavoastră, despre hard cycle beating și așa mai departe. Mulțumesc, președinte, domnul Carinț. Mulțumesc cu cât uh, intri mai mult în pădure, cu atât mai mulți uh, copaci vezi. O întrebare. Când a aflat uh, Centrul Comun de Cercetare că există o discrepanță între testele din laborator și performanța în condiții reale, în autovehicule cu, uh, pasa, pentru pasageri, în ceea ce privește emisiile de noxe? După cum spuneam, a fost când am început testarea în laborator. Am început să vedem discrepanțe în 2007. Ați început, spune domnul Carin, să vedeți discrepanțe în 2007. Dumneavoastră sunteți uh, precauți, spuneți că n-ați văzut nimic ilegal. Eu m-aș concentra pe discrepanțe. 2007. Mm, au trecut ceva ani de atunci, eram mai tineri cu toții. Plămânii noștri poate erau ceva mai sănătoși. Și ce ați făcut când ați uh, descoperit asta? Ați văzut discrepanțele? S-au ridicat întrebări. Ce s-a făcut? În 2007 uh, am avut uh, prime rezultate. După cum știți, RDE ca o tehnologie era ceva cu totul nou pentru autovehiculele cu pasageri, deci avem nevoie de mai multe analize. Și asta uh, a dus la analizele care au dus la concluziile noastre din 2010. Am avut uh, toate listele cu autovehiculele testate și retestate și a existat un moment important, cred că în iunie 2009, când uh, au fost puse pe piață autovehiculele Euro 5, pentru că doream să vedem dacă noile tipuri de autovehicule aveau același um, comportament sau dacă cele noi erau uh, îmbunătățite. Domnul Carins, erau îmbunătățite? Nu. Deci din 2007, în 2009, 2010 faceți studiu după studiu sau un studiu, da, mai încet, nu-mi dau seama încă și vă dați seama că e, în continuare sunt uh, discrepanțe. E 2010, suntem în continuare destul de tineri. Ce s-a întâmplat atunci? Domnul Sușa, în 2010 a avut loc acest workshop faimos despre care vorbește toată lumea în noiembrie și au fost prezentate toate rezultatele și a existat o decizie din partea comisiei că trebuie să se facă ceva în acest sens, că există o problemă sistemică legată de metodologia de testare și că această metodologie de testare ar trebui schimbată. În ianuarie acest uh, grup de lucru s-a lansat și, după cum spuneam, la momentul respectiv nu era cât se poate de clar că metodologia pe care noi o propuneam uh, va, fi, propuneam va fi acceptată de toate părțile. După cum știți, existau patru opțiuni diferite Uh, în momentul respectiv și noi sprijineam în totalitate una dintre ele și până la urmă această um, opțiune în 2014 a fost adoptată. Dar nu era cât se poate de clar că se va întâmpla acest lucru pentru că existau opțiuni, um, opinii divergente și în lumea științifică. Um, vorbeau despre exemplul american, mai, mai existau și alte exemple și ne-a luat destul de mult timp uh, să facem teste suplimentare și să convingem pe toată lumea că abordarea propusă de noi era cea mai bună. În regulă, spune domnul Carins. Bun, 2007, vă dați seama, 2010 are loc un mare workshop, un mare apel uh, către acțiune, 2014, în sfârșit s-a decis asupra unei opțiuni, 2017 poate se va schimba ceva. Wow, nu vor fi trecut nici măcar 10 ani aceste studii, când au apărut, a întrebat cineva, bun, se întâmplă asta la motorină, dar de ce nu se întâmplă la benzină? S-a, întrebat cineva acest lucru? Știam în momentul respectiv că autovehiculele uh, pe benzină au sisteme de tratament uh, bune, care operează aproape în toate condițiile de tratament al gazelor de eșapament. Motivul pentru care de-a lungul anilor am avut uh, standarde diferite pentru vehicule pe benzină și pe motorină a fost pentru că se știa și era recunoscut de legiuitor pentru Euro 3-4 uh, că este nevoie de mai mult timp pentru aceste autovehicule să se găsească sisteme de tratament eficiente. Domnul Carinț, deci știați că existau aceste uh, discrepanțe care ne poluează plămânii, uh, dar nu v-ați întrebat, bun, dar de ce facem noi diesel dacă ucide oameni? Nu v-ați întrebat asta? Din nou, standardele permiteau emisii mai ridicate pentru autovehiculele diesel. Domnul Danz. Uh, why uh, concern was never raised? Is it because puteți să-mi explicați de ce nu s-a urmărit această preocupare? Pentru că nu aveați un mandat sau pentru că nu existau probe? că existau mecanisme de invalidare, pentru că am auzit de la domnul Alcudri că nu exista probe. Din ce motiv așadar? Nu am avut probe, probe de mecanisme de invalidare, pentru că pentru a avea probe trebuie să ai co- colaborarea um, producătorului sau a autorității de omologare, pentru că acest dispozitiv de invalidare nu este fizic, este un soft și este imposibil la nivelul testării eh, ați auzit și la comisia dumneavoastră că fără colaborarea și cooperarea producătorului nu este posibil să se identifice aceste dispozitive. Deci spuneați că nu există probe, dar dacă ar fi, ar fi existat probe, ați fi făcut cercetări suplimentare? Trebuie să existe o tehnologie sau o metodologie care să-ți permită să testezi și să ai o bănuială. Este atunci când apar comportamente foarte ciudate care nu, pot, nu corespund cu ciclul de testare, însă încă nu există probe, ai doar o bănuială. Deci ar duce la întrebări suplimentare. Dacă ar exista o metodologie, bineînțeles, mandatul comisiei uh, pe care uh, îl cere EPA, comisia nu îl are Deci este mandatul acum, nu proba. În primul rând trebuie să ai un mandat pentru a avea metodologia de testare pentru mecanismul de invalidare și după aceea te poți să testezi, însă deci în 2007, dacă îmi dați voie, am deci dacă ați fi avut bănuieli, domnul Keprandi ne-a spus în legătură cu raportul de monitorizare, după aceea au mai existat e mail ulterioare din 15 septembrie 2010, unde se menționează comportamentul ciudat al automobilelor, un e-mail din 4 aprilie 2008, care ridică explicit uh, problema strategiilor de invalidare și uh, uh, există acolo o menționare că poate modelul conține ceva de invalidare, defeat, semnul întrebării. De ce nu era mandatul dumneavoastră de a cerceta mai mult? Mi se pare că era suficient acolo pentru a cerceta aceste instanțe. Acestea, aceste avertizări au fost transmise membrilor Centrului Comun de Cercetare în termeni destul de expliciți. Da, este foarte clar din studiul nostru că exist, era o listă de automobile diesel care dădeau, uh, arătau discrepanțe între um, emisiile în condiții reale și în condiții de testare. Deci uh, un răspuns foarte rațional și logic ar fi că există un pro, o, o problemă uh, sistemică, ori spunem că fiecare producător uh, trișează, ori, dar nu cumva Centrul Comun de Cercetare ar fi trebuit să monitorizeze acest lucru, să uh, Asta încerc să vă explic. Cred că mulți au încercat uh, înainte și nici EPA nu a identificat niciun uh, dispozitiv de validare. Acesta a fost recunoscut de către Volkswagen. Da. Uh, curiozitatea EPA a dus la această recunoaștere Da, dar Comisia a solicitat mandatul în ianuarie. Noi nu avem uh, mandatul încă din partea EPA. Deci este din nou mandatul. Mi se pare destul de ciudat. Am trecut de la mandat la probe, la, de la probe înapoi la mandat. Dacă se vrea cercetarea acestor dispozitive de invalidare, este foarte dificil să reconstruiești lucrurile din 2010 cu cunoașterea din 2015. S-au testat o serie de automobile. Atunci treci la abordarea cea mai logică și anume că uh, trebuie să schimbi metodologia. Ce am fi câștigat chiar teoretic dacă dacă am fi dovedit că un automobil are un dispozitiv de invalidare. Pentru noi a fost o abordare sistemică ce uh, a eliminat 95% de la, la sută din probabilități că este un dispozitiv de invalidare. Deci, este vorba de mandatul sau de lipsa de probe? Care dintre acestea Uh, v-au făcut să nu acționați. Știu că ne explicați în detaliu cum acționați, dar este vorba de ambele atunci. Nu aveați mandatul și nu aveați nici probele, chiar dacă aveați uh, anumite probe. Încerc să explic că nu am avut probe și nu am avut niciun motiv să facem o anchetă în legătură cu uh, dispozitiv de invalidare pentru că am optat logic pentru sist- soluție sistemică. Vă răspund la întrebarea ipotetică. Chiar dacă am fi avut o bănuială că există un dispozitiv de invalidare, nu am fi putut să anchetăm pentru că nu am fi avut mandat și nu am fi avut acces la datele tehnice ale producătorului sau de la autoritatea de omologare. Deci este o Uh, un răspuns la o întrebare ipotetică. Noi am optat pentru o soluție sistemică care ar fi eliminat uh, posibilitatea unui dispozitiv de invalidare. Sunt, milio- sunt milioane de cercetări în Europa, totul a sunt mii de cercetători în Europa, totul s-a publicat în 2007, de ce nu a găsit nimeni punct de procedură, putem să-i cântăm la mulți ani, 30 de secunde, de secunde domnului Dans? Mrs. <laughs> Meissner. Doamna Meissner. Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi în germană, deci puteți să vă puneți căștile. Es ist ja so, dass Sie vorhin... Da. Ați spus mai devreme că mandatul dumneavoastră este să sprijiniți Comisia în mod uh, științific uh, la munca sa. Și este foarte bine ca comisia să aibă sprijin, dar noi ne întrebăm, dacă comisia este gardianul tratatelor și legilor europene și în 2007 exista o lege despre noxe și emisii, și dacă dumneavoastră în 2010 ne-ați spus că a fost acest workshop în care s-a, discutat despre tot ce, ați tot ce ați descoperit din 2007. Nu ar fi trebuit totuși comisia să se sesizeze? Nu i-ați spus totul comisiei? Și care a fost uh, reacția comisiei? Și au fost uh, prezente state membre? Dacă da, care? Și cum au uh, reacționat când și-au dat seama că ceva nu e în regulă cu aplicarea legii deja din 2007? Think that, uh, all this found... Cred că toate aceste concluzii au fost prezentate la acest atelier, la acest seminar și au dus la două luni după acest atelier la crearea grupului de lucru și rezultatul este noul cadru de reglementare care ține cont de emisiile reale. Cred că suntem pionieri la nivel mondial pe această metodologie am, avut o, am făcut o treabă bună la uh, Centrul Comun de Cercetare și și Comisia. Îmi cer scuze, nu v-am întrebat dacă Comisia a lucrat bine. Pentru noi este greu de înțeles că Comisia, fiind gardianul tratatului, a fost informată de dumneavoastră, organismul științific, consultativ, că ceva nu este bine și până la urmă nu s-a făcut nimic. O altă întrebare. Ați făcut o diferențiere între mecanism de invalidare și strategie de invalidare. Și spuneți că deja în 2010 ați descoperit o strategie de invalidare. Nu ar fi fost suficient motiv să avertizați Comisia că trebuie să se schimbe ceva, pentru că dacă este o strategie, înseamnă că este nevoie de un instrument Revenind la acea faimoasă definiție, strategie de invalidare din rezumat, din uh, rezumatul întâlnirii din 2011, 2010, în acel caz ne refeream la un vehicul care a fost testat la minus 7 grade unul dintre testele prescrise de către legislația actuală, însă legislația actuală nu uh, solicită uh, măsurarea noxelor la minus 7 grade. Nu cere acest lucru. Ceea ce am găsit a, a fost că un automobil, spre deosebire de alte vehicule pe benzină, uh, arăta că există o diferență semnificativă între emisiile de la 20-25 de grade și ceea ce s-a măsurat la minus 7. Poate a fost uh, o măsurătoare doar pentru dioxid de carbon și carbon. Uh, vehiculul respectiv a avut acest uh, acest comportament doar la faza de pornire de la rece. Deci, în acest caz, nu am avut uh, niciun fel de bănuieli în al... și, în orice caz, a fost ceva care se referea la, doar la uh, minus 7 grade. Ați spus că dispozitivele de invalidare sunt software și ați mai spus că nu ați identificat niciun dispozitiv de invalidare, dar este posibil să, să identificați aceste dispozitive de invalidare? Nu am făcut acest lucru până acum, dar suntem în cadrul de dezvoltare a metodologiei care să ne uh, facă posibilă identificarea unor uh, automobile cu care duc la suspiciuni. Dacă există un comportament ciudat, uh, singura autoritate îndrituită este um, autoritatea de omologare din statul membru care poate să vină la producător și să ceară explicații, să ceară informații tehnice de ce uh, apare acel comportament și cum funcționează. Această autoritate poate să judece după aceea dacă este vorba de un uh, dispozitiv de invalidare sau de, dacă este o strategie de protecție, dar uh, de protecția motorului, dar fără documentarea, documentația completă. Deci, și autoritățile naționale erau la curent. Toată lumea era la curent, toată lumea a fost informată Lucrul acesta a apărut în publicații publicile științifice în 2007, 2011, 2013 și, a, și toată lumea a aflat acest lucru la atelierul din 2011. Însă, orice acțiune din partea Comisiei ar, ar fi fost doar în termeni de reglementare și legislație. Doamna Crier. Mulțumesc, doamnă președinte. Puteți să ne spuneți din nou, am înțeles uh, că în 2013 ați publicat un raport în legătură cu problemele uh, în măsur, la anumite măsurători, la anumite temperaturi și ați uh, a informat și comisia că se întâmplă acest lucru, însă că acest lucru nu a dus la alte acțiuni. După aceea ați spus că lucrați îndeaproape cu Comisia și că în toate discuțiile a devenit foarte clar pentru noi cei de aici că toată lumea care lucra pe acest subiect la Centrul Comun de Cercetare erau neutri, Cred că în viitor toate aceste fapte ar, fi trebuit, ar trebui aduse la cunoștința publicului. De ce s-a întâmplat, s-au întâmplat aceste lucruri în 2013? De ce nu s-a dat licitații acest rezultat pentru a se putea examina procesul și cum putem să ne asigurăm așadar că dumneavoastră chiar aveți o poziție neutră? ce nu s-a publicat în 2013, pentru că raportul nostru, am dat lista publicațiilor din 2007 care erau în domeniu public. Deci nu înțeleg ce nu s-a publicat în 2013. Mitä oli pielessä, kun te olette julkaisseet materiaalia, mutta mitään ei tapahdu? Ați publicat uh, materiale, da. Nu s-a întâmplat nimic. Ceva s-a întâmplat. Ceva nu a mers cum trebuie. Ce s-a întâmplat cu informația, fiindcă nu s-a întâmplat nimic special. Nimic anume. Până când? Să, până înainte de scandalul din SUA, când a, când a fost toți, cu toții prinși. Nu e adevărat, până în 2010, în, do, am avut uh, grupul care a fost instituit pentru a introduce noua metodologie, RDE, pe baza emisiilor reale pe șosea. Iar grupul nu a acceptat cu ușurință metodologia încă de la început. S-au avut în vedere patru opțiuni, cum am spus, iar apoi ni s-a cerut să Mergem mai departe cu testarea și revizuirea metodologiei și asta a dus la studiul din 2013 și în 2014 la adoptarea primului pachet uh, reglementativ. Deci, uh, acesta este, este o, o desfășurare normală, dovezi, după aceea se trece la acțiune. Dar uh, Dar uh, mecanismele, dispozitivele de invalidare erau folosite, asta era clar. Era, era clar asta din reuniuni. Sau să înțelegem că nimeni nu și-a dat seama că se foloseau aceste dispozitive de invalidare. Așa e. Nimeni nu și-a dat seama că se foloseau aceste dispozitive de invalidare. Nu i s-au dovezi. Toate aceste discuții despre discrepanțe au fost puse pe baza probleme metodologi metodologice și s-a dovedit tehnic și științific că metodologia era foarte proastă și asta era principala problemă sistemică. În această problemă sistemică a fost uh, abordată de grup și a, fost, și a dus la aceste pachete privind legislația RDE care va îmbunătăți eh, situația. Iată de ce spuneam că prin această abordare noi am fost vârf de lance Uniunea Europeană, fiindcă ceilalți nu ne urmează exemplul. Domnul Turmes. O clipă, vă rog. Doar un punct de procedură, domnul președinte. Îmi cer scuze, dar domnul Șuca a spus că pe 4 mai Rezultatele studiului din, din e-mail au fost prezentate unui grup de lucru RD în conformitate cu informațiile pe care le-am primit de la comisia. Asta s-a întâmplat pe 24 mai. Deci pe 3 mai 2012 era un alt grup de lucru. Poate ne poate spune uh, o nostru despre ce grup de lucru era vorba. And sorry, but uh, I do not have in mind all. Îmi pare rău, dar uh, nu mi-amintesc toate datele reuniunilor. Putem verifica și vă putem oferi ulterior aceste informații. Da, vă rog, așa să face, Domnule Turmes. Mulțumesc, domnule Sucea. Când ați răspuns întrebării 8, a spus că publicarea rapoartelor oficiale urmează un proces de revizuire internă Vreau să vă întreb dacă există și un schimb de mail-uri în acest proces de revizuire internă între DG Enterprise și GRC din 2010. Există e mail sau un proces verbal? Da, deci aveți un schimb, aveți un schimb de mail? De mail-uri? Da sau nu? That, uh, uh the all emails which were concerned. Toate e mail importante au fost publicate, au fost date. 300 la număr. Nu știu acum uh, despre ce mail este vorba. Noi nu am primit niciun e-mail privind discuția cu privire la elaborarea raportului uh, GRC din 2010. Nu puteți să ne spuneți că nu s-a trimis niciun e-mail. Uh, la răstuparea numărul 9 spuneți deci testarea a avut loc în 2009, rezultatele, și dumneavoastră, domnule Martin, ați făcut parte din această echipă, au fost publicate în 2010. Ce s-a întâmplat între, ce s-a întâmplat între ianuarie și noiembrie 2010? Nu sunt niciun, niciun schimb de e mail între DG Enterprise și GRC. Domnule Martin, spuneți-mi. I can just reply this. Uh, I... Nu pot să vă spun decât că trebuie să vorbesc cu colegul care elabora raportul. Bine, raportul e una și ar fi foarte bine să știm cine a elaborat raportul. Și a doua chestiune este că dumneavoastră faceați parte din echipa de testare. Cu cine discutați? Cine era omologul dumneavoastră de la DG Enterprise? Domnul Steining sau cine? Nu, eu nu eram, nu am fost membru al echipei de testare. Eu mă ocupam de alte studii atunci și nu am fost în CC la niciun schimb de mail-uri. Domnule Suce, atunci aveți o echipă care se ocupă de testare la JRC și apoi partajează rezultatele cu DG Clima, DG Envy, DG Enterprise. Și sper că nu s-a avut niciun, niciun schimb de mail-uri. Și no- noi v-am adresat următoarea întrebare toate schimburile de e mail uri cu DC Envy, DC Enterprise, DC Clima din la 1 ianuarie 2009 până la până la 31 decembrie 2011. Deci le puteți furniza. Și n-am nici un e-mail pentru perioada 2009-2010. Dumneavoastră ne ascundeți aceste e mail uri și nu mai putem accepta că nu ne dați aceste mail-uri care vor arăta foarte clar că funcționarii uh, DG Enterprise nu doreau ca JRC să-și facă, să-și facă treaba. Ori mințiți, ori nu știți. Avem un mail din septembrie, când JRC este, unde JRC este întrebat de către cineva. De ce de ce nu să fac teste near NEDC? Ceea ce făceau americanii. Și acolo știam că, și se știa că există mecanisme de invalidare. Toată lumea știa că există mecanisme de invalidare. Iar răspunderea noastră este, domnule Sucea, de a ne da e mail Și dumneavoastră mințiți când ne spuneți că nu există mail-uri. N-ați primit probabil toate e mail fiindcă, așa cum v-am spus, JRC produce peste un milion de mail-uri. Noi nu am primit nici un mail în ceea ce schimburile între uh, JRC și uh, DG Enterprise cu privire la teste. Și nu e normal așa ceva. Iar asta sunteți cel care se ocupă de uh, așa ceva. De ce nu ne dați aceste e mail Și la nivel uh, operațional, noi am cerut acest lucru. Doamne președinte, nu se poate să nu primim aceste mail-uri. Intervenție fără microfon. Da, am trimis și dimineață, am primit încă un e-mail prin care cerea, cerem din nou e-mailurile. Pro, a, este un proces continuu. Comisia spune că le caută în continuare. Comisia are o strategie care este următoarea la o audiere. Nu trimitem mail-urile. Iată, a cincea audiere cu oficialități de la comisie și cu funcția de la comisie. Nu primim mail-urile înainte, nu avem informație, după care prim, vom primi eh, poate în seara asta mail-urile. Asta e strategia comisiei, doamna președinte. Este neloială această strategie. Noi suntem o comisie de anchetă. Domnule Sucea, dumneavoastră jucați un rol cheie în această strategie a Comisiei Europene, în ceea ce privește restricționarea accesului la e mail Și cred, sper că nu sunt singurul, cred că suntem duși de nas, s am fost duși de nas de luni de zile și domnul Sucea joacă un rol cheie aici, în ceea ce privește accesul la informații. Faptul că suntem împiedicați să avem acces la informații. Nu am, nu am nici un e-mail cu privire la aceste informații. Este normal? Ce aveți de spus? Vreau să vă spun, domnule Turmes, că noi ca organizație care uh, pe, vreau să, să vă cer și noastră să ne dați uh, probe pentru ce spuneți. Nu se poate ca fiecare să spună ce vrea fără dovezi. Dacă aveți dovezi că eu blochez accesul la informații, că am uh, dat instrucțiuni cuiva să, de la GRC să nu trimită mail dacă, sau să nu dea acces. Dacă aveți dovezi, arătați-le. Nu s-a întâmplat așa ceva. De la început am spus Între... Întrebarea mea este următoarea. Doamna președinte, întrebe vorbitorii. Vă rog frumos să vă calmați. Vă rog frumos să nu țipați. O să primim dosarele și o să facem efortul să primim mail-urile. Domnule Turmes, știți că fac tot ce pot, uh, am avut reuniuni, peste reuniuni, reuniuni care m-am enervat foarte tare și apoi am primit informații. Încă o dată o să fac și mai mult. Doamna Evi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, domnule Șuha, pentru prezență. Această strategie de a cauza confuzie este mai degrabă strategia unor state membre, nu a Comisiei. pentru care măsură, uh, în, în, uh, care a fost implicat într-o oarecare măsură în acest uh, subiect. Dar vreau să vă întreb un lucru. Această idee care se vehiculează de 10 ani, și anume testarea RDE în condiții reale de conducere pe șosea. Mai degrabă e un fel de chestiune de credință, de Sfântul Graal, fie ce-o fi, trebuie să avem această abordare. Avem nevoie de o schimbare de paradigmă în ceea ce privește tipul de mașini pe care le folosim și asta va dura ani de zile. Iar în acest timp s-ar putea să, ne, să avem în vedere și alte măsuri. Iar în ceea ce a spus dumneavoastră în ceea ce privește aspectele tehnice, în afară de RDE nu s-au mai făcut și alte propuneri, alte viziuni, nu mai există și alte viziuni pe care să le puteți eh, dezvolta cu Comisia și statele membre? Există un acord general conform căruia opțiunea cea mai bună pentru testare reprezintă testarea RDE. Da, revoluțiile tehnologice nu se termină aici și asta am încercat să arătăm uh, grupului de membri emis care ne-au vizitat că avem o nouă generație de mașini, cele electrice de pildă, unde problemele nu vor fi emisiile, dar, dar de, ci de altă natură, de securitate, de siguranță, care au o legătură cu vehiculele electrice, hibride și, au, și autonome. Există și dezvoltă evoluții la nivelul sensori, senzorilor. senzorii care există la bordul uh, mașinilor. Și în câțiva ani, nu în 10 ani, pentru că lucrurile se întâmplă foarte rapid. Miniaturizarea se întâmplă atât de rapid încât cred că vom reuși să monitorizăm fiecare mașină și să urmărim fiecare mașină de pe șosea. Iar acest lucru va duce la o dimensiune calitativă și cantitativă în ceea ce este supravegherea și analiza. Iar acest lucru cred că se va întâmpla, bine, n-am o dată anume, dar uh, nu mai târziu de 5 ani. Și va exista această posibilitate de a urmări și mai multe mașini. Nu 130 de mașini, care este capacitatea noastră acum, capacitatea de testare. Vă mulțumesc foarte mult! chiar dacă nu mi-ați răspuns întru totul uh, întrebării anterioare. Probabil am pierdut, ce- pierdut ceva la început, fiindcă am ajuns mai târziu. Este vorba despre rolul uh, JRC în ceea ce privește noile propuneri privind omologarea de tip. E vorba aici despre vegherea pieței, bineînțeles. Vă să vă întreb dacă JRC ar putea să aibă un rol în ceea ce privește supravegherea, problemele supravegherei, supravegherii de piață și ceva ce s-ar putea face încă de astăzi. V-am spus că dacă primim mandatul, ceea ce nu avem încă, putem să facem asta de mâine, să testăm, să măsurăm 30-40 de mașini și capacitatea maximă este de 130 în următorii 2 ani. Acum, um, Comisia are și un rol de mediere în acest proces în cadrul legislativ actual. Noi uh, putem face și mai mult să colaborăm mai îndeaproape cu autoritățile de omologare din statele membre și să le oferim informațiile pe care le avem noi și experiența noastră în ceea ce privește îmbunătățirea activităților, dar nu avem uh, competențe de reglementare în acest sens și, până la urmă, totul uh, rezidă pe discuții pe partea de voluntariat. Avem metodologie și s-au făcut unele solicitări de folosire a instalațiilor noastre, care sunt foarte bine puse la punct și unde avem personal extrem de calificat. Asta putem să facem acum în cadrul legislativ actual, dar sperăm că pe viitor lucrurile se vor schimba la nivel legislativ și vom începe adevărat activitatea în ceea ce supravegherea pieței și transparența procesului de omologare de tip, care este un element foarte important la nivel legislativ. Mulțumesc, am încheiat uh, întrebările. Vreau să uh, revin mai târziu privind e mail dat fiindcă sunteți alături de noi. Dacă e adevărat ce a spus, și bineînțeles așa este, există un... Uh, uh o, există o gaură în uh, e mail trimise. Înțeleg că durează până ne puteți trimite aceste e mail dar uh, această gaură este inexplicabilă. O să vă explic din nou în scris, dar dacă toți sunteți aici, poate uh, puteți dumneavoastră să vă ocupați de acest lucru. Vă mulțumesc pentru prezență. S-ar putea să mai avem întrebări dacă vom primi e mail și vi le vom trimite în scris. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru că ne-ați răspuns la întrebări. Mr. DeSanti, I immediately give you the floor to do... Domnule DeSanti, vă dau imediat cuvântul, după care trecem la întrebări. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European. O să fiu succint și o să repet ceea ce am spus, ce v-am spus în ISPRA, unde ați fost prezenți câțiva dintre dumneavoastră. Eu sunt fost director al Institutului pentru Energie și Transport și poate pot trece în revistă activitatea noastră. Misiunea Institutului a fost de a sprijini, din punct de vedere științific și tehnic, evoluțiile procesului legislativ la Comisie. Noi sprijinim DG Entr, DG Grow, DG Envy, DG Clima, la emisii Euro 5, Euro 6, Euro 6 pentru vehicule grele, emisiile CO2 și așa mai departe. Aceasta este misiunea noastră. Apoi am început în uh, anii 90 și primul laborator în anii 2000. Domnul Lange din Parlamentul European a fost nașul nostru fiindcă el a pus întrebarea, nu poate face și noi în Europa ce se, ce se face în SUA, să avem date independente pe baza cărora să punem la punct legislația. Acesta a fost începutul la laboratorului Vela, inaugurat în 2000. După aceea am început să colaborăm cu principalii decizionari. Am început încă din 2000 să analizăm directiva Euro 5 pentru autovehicule, care pune accentul pe particule fiindcă particulele ultrafine, nanoparticule, erau atunci problema pentru benzină, pentru motorină, mă scuzați. Iar în 2003 am început uh, să analizăm și particulele PEMS pentru uh, vehicule grele, pentru că doream să punem la punct și Euro 6, deci uh, pentru uh, Euro 6 ne concentrăm pe PEMS, ce s-a întâmplat apoi? În 2005, odată ce am terminat uh, pregătirea pentru Euro 5, DGM ne-a întrebat dacă n-am putea să anchetăm RDE-urile pentru, și pentru autovehiculele, pentru autovehicule, fiindcă măsurătorile calității aerului arătau că aerul nu este prea curat. Și uh, conținutul uh, de NOx din uh, euro 2, 3 până la 5 era în scădere. Deci am început să luăm de la 0 și uh, să punem la punct uh, această tehnologie PEPS și pentru autoturisme. În 2007 am început PEMS, mă scuzați. Deci în 2007 am început activitatea cu uh, autoturismele Euro 3 și Euro 4. Iar apoi am început să măsurăm Euro 5 odată ce au intrat pe piață. Cam în 2009 s-a întâmplat asta. Așa cum a spus Vladimir, am terminat campania de testare la începutul lui 2010, în sfârșitul lui 2009, începutul 2010. Deci în 2010 eram gata să începem analiza și să începem dialogul cu colegii noștri și pentru că ne-am dat seama că e foarte important să informăm comunitatea științifică, părțile implicate, industria, decizionarii în ceea ce privește aceste discrepanțe între testele laborator și toate pe șosea. Am organizat un atelier și pe baza acestor dovezi foarte clare am instituit acest grup de lucru privind RDE. Am început în ianuarie 2011, a durat 2 ani apoi, până când am hotărât să avem sistemul nostru, acest PEMS. Uh, și s-au, uh, s-au prezentat și alte două metode. Deci în octombrie 2012, în cele din urmă, am hotărât să urmăm abordarea noastră, PEMS. Fiindcă toată lumea a fost de acord până la urmă că doar așa se puteau uh, măsura emisiile pe șosea altfel, ar fi trebuit să ne întoarcem în laborator și asta sunt teste de laborator, până la noi, nu sunt în condiții reale. Deci, după aceea, din octombrie 2012, mai durat 2 ani până am avut prima propunere a pachetului RDE, fiindcă a trebuit să hotărâm uh, ce metodologie să folosim pentru evaluarea datelor și recunoașterea particulelor. Când vrei să faci ceva, înainte de a obține toate aprobările și întregul consens, durează foarte mult timp. Trebuie să se facă propuneri, să se facă măsurători, să convingi experții și apoi să ajungi la un consens. Deci asta a durat uh, patru ani până am avut prima propunere a pachetului RDE, care a fost votată în mai 2015. Iată cronologia în ceea ce privește PEMS. După asta ce am făcut? În continuare ne-am, uh, am colaborat, bineînțeles, cu diversele părți implicate și apoi am ajuns la situația la care suntem acum. Și vă spun foarte pe scurt că la ora actuală am pus la punct și ne mândrim cu acest lucru cea mai bună metodologie din lume în ceea ce privește măsurarea emisiilor reale pe viitor. Corea, China și SUA au hotărât să folosească și ele aceeași metodologie. Deci după noi am uh, luat o decizie bună. Nu s-a mai pierdut timp până să, să mai trecem prin teste dinamice, fiindcă uh, orice hotărât trebuie să faci teste dinamice în laborator și am ales o variantă revoluționară. Este vor, iar acesta a fost un uh, pas decisiv pentru viitor. Pe viitor, uh, indiferent ce se va întâmpla, uh, adoptarea, odată cu adoptarea RDE, va fi mult mai greu să nu se respecte standardele de emisii și acestea vor fi, se vor regăsi în legislație. Pentru mine, RDE este o decizie foarte importantă aplicată de Comisie și de statele membre. Apoi, situația pe viitor și imediat închei. Vă spun un lucru. Ce lipsea în Europa și de ce avem nevoie la ora actuală este o supraveghere a pieței, o strategie de supraveghere a pieței puternică. Dacă comparăm SUA cu Europa, diferența nu rezide la nivelul standardelor, ci în ceea ce privește faptul că în SUA există un mandat foarte clar pentru EPA de a avea o strategie și un program de supraveghere a pieței lucrurile nu s-au la fel, se la fel uh, și în Europa. Acum, prin noul cadru de omologare avem și acest lucru, am identificat și nevoia, uh, uh, cum am spus, acest lucru este foarte important, fiindcă lucrurile se vor schimba în momentul în care vom avea o astfel de supraveghere a pieței pe viitor. Dar încă un lucru important este cum se aplică această supraveghere a pieței. Pentru asta trebuie să avem competențe foarte clare, un mandat politic de la autoritatea care va face aceste verificări de emisii. Trebuie să avem persoane competente, fiindcă de, ai, poți să ai cel, cele mai bune legi, dar fără persoane competente într-un, um, într-un domeniu atât de dificil, dacă, dacă nu se poate avea un dialog important cu părțile implicate, cu uh, fabricanții degeaba. Avem nevoie de un mandat clar, de competențe clare și transparență. Iar singurul, singura modalitate este, și Comisia merge în această direcție, este să existe un uh, for de persoane reprezentate la nivelul uh, autorității de omologare de tip, unde se poate face schimb de date reale, nu doar rapoarte, prin care să se înțeleagă dacă sunt probleme și dacă sunt probleme, atunci să vedem, să analizăm problema mai în profunzime și să ajungem la o soluție. Asta ar schimba lucrurile. Iar JRC, cu ce a pus la punct până acum, poate juca acest rol, fiindcă avem laborator, avem competențe și avem și reputații la nivel internațional. Deci dacă hotărât să alegeți această soluție, noi putem pune în aplicare începând cu mâine. Mulțumesc! Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, domnule De Santi, pentru declarația dumneavoastră puternică și pentru angajamentul dumneavoastră. Aș dori să mă concentrez întâi nu pe aspectele juridice ale dispozitivelor de invalidare, ci pe comportamentul irațional al autovehiculelor, cum uh, l-aș numi eu, uh, autovehicule, mai ales pe șosea. Ați uh, descoperit deja din 2007 că autovehiculele se comportau într-un mod ciudat, irațional um, în lumea reală în comparație cu testarea. Și același lucru revine într-o comunicare din partea DG Envy. Ați discutat asta vreodată și cu DG Enterprise, care uh, erau responsabili pentru legislația în acest domeniu, pentru că avem senzația că mm, au fost puțin surzi când era vorba de acest uh, mesaj. Domnul De Santi, foarte clar, ce facem? Facem întotdeauna în deplină colaborare cu toate direcțiile generale implicate. Uh, după cum spuneam, înainte să începem această investigație privind emisiile reale de noxe, datorită am făcut asta datorită unui mandat de la DGNV. A fost un acord semnat în august 2005. Este clar că continuăm să discutăm cu mediu, DigiGrow, uh, climă uh, și așa mai departe și partajăm rezultate, documente. Domnul Gerbrandi, deci DG Enterprise era la curent domnul Santi, da. Apoi aș dori să vă întreb, spune domnul Gerbrandi, referitor la uh, încetineala procesului de uh, dezvoltare a testului în condiții reale. Citez din rezumatul raportului. Metodele ar trebui să fie, la dispozi- să fie gata până la finalul lui 2012, deci acest raport era din 2010, ar fi trebuit să dureze 2 ani. Ce s-a întâmplat? De ce a durat atât de mult până s-a ajuns să se aibă uh, acest uh, sistem. A durat încă 2 ani uh, pentru a stabili că metoda PEMS ar fi cea mai bună. Puteți să ne dați mai multe detalii despre asta? Domnul De Santi, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Însă problema e că avem de-a face cu lumea reală. Am început cu cooperarea, poate pot să vă explic mai bine. Am început în ianuarie 2011 și atunci erau uh, propuse patru metode diferite. A trebuit să selectăm uh, pe care să o folosim. Noi am uh, propus EMS, PEMS, dar uh, a mai existat una privind modelarea, una care copia ce exista deja în Statele Unite și încă o metodă, o metodă, un ciclu aleator. Știți că avem nevoie de o majoritate pentru a alege o linie. Nu am reușit să ajungem la un consens în rândul uh, participanților din grupul RD până în octombrie 2012 domnul Gerbrandi, participant care includeau și industria. De, de multe ori, mai mult de 50% din participanți. Domnul De Santi, nu știu dacă sunt mai mult de 50%, dar un, există un reprezentant de la o, o, autoritățile de omologare, ONG-uri, producători, comisie. Nu știu dacă sunt 50%, Dar, în orice caz, discutam și apoi uh, raportam la TCMV. Și a durat luni de zile. A trebuit să discutăm din nou și din nou aceleași subiecte la mai multe reuniuni. Trebuie să vă spun că a fost uh, dificil și din punct de vedere politic. Domnul Gerbrandi, spuneți politic, dar noi vorbim despre un comitet tehnic persoane care au fost prezente la, această, la aceste reuniune ne-au spus că era foarte clar că industria în mod intenționat încetinea lucrurile. Sunteți de acord cu asta? Domnul De Santi. Pot să vă spun că am avut de-a face cu multe discuții, în multe reuniuni, ă, pe care noi le, discuții pe care le consideram închise și erau redeschise și a trebuit să rediscutăm și să rediscutăm lucruri care credeam că erau rezolvate. Domnul Gerbranti, uh, nici nu au existat procese verbale. Uh, domnul De Santi, au existat procese verbale la, despre toate discuțiile și toate concluziile, însă când suntem acolo, la fața locului, nu putem să mergem înainte fără ceilalți, fără să-i ascultăm. A fost o discuție dificilă și cred că până la urmă am avut noroc să putem convinge că uh, metodologia noastră, care din întâmplare este singura care este și independentă de orice fel de laborator și de dată de uh, autovehicule, a fost uh, cea care a, a fost favorizată. Și aici suntem o uh, lider. Domnul uh, Ghezike, mulțumesc. Și mulțumesc, domnule Desanti, pentru că ne răspundeți astăzi la întrebări. Uh, Domnul Sușa tocmai nu a putut răspunde în detaliu la întrebările mele pentru că în momentul respectiv nu avea același post la GRC. Însă dumneavoastră între 2002, în 2012 erați uh, în post. Eu mă refer acum la e pe care le avem și eu sunt de acord cu Claude Turmes, ar fi frumos să le avem pe toate. Însă nu mi se pare cinstit uh, apoi când, spuneți că domnul, când se spune că domnul Suș ar fi primit mandat politic să nu publice e mail trebuie să fim prudenți aici. Uh, știu că 1,9 milioane de e mail pe an uh, sunt foarte multe e mail dar nici nu știu cum arhivați. În orice caz, este o observație tehnică. e mail pe care le avem sunt deja destul de interesante. Din 30 aprilie 2012, se, pune, se vorbește despre emisiile de noxe și ca, care dețin de temperatura motor, la pornirea motorului. Sub 20 de grade și peste 30 de grade se cresc uh, puternic emisiile de noxe. Iar autoritatea dumneavoastră vorbește atunci de un cycle beating și de despre un efect al memoriei. Și un reprezentant al comisiei vorbește despre hard cycle beating. Eu nu sunt om tehnic, dar nu știu ce înseamnă asta. Dacă unul vorbește de uh, cycle beating și celălalt vorbește despre hard cycle beating. Care e diferența? Domnul De Santi, poate că trebuie clarificat uh, un lucru. La momentul respectiv, toată lumea, nimeni din lume nu s-a, n-a fost uimit să vadă diferențe între uh, viața reală și ciclul de testare. Pentru că ciclul era neadecvat. Deci uh, nu a fost o surpriză că exista o optimizare pentru teste și cum se ieșea în afara condițiilor de test, rezultatele erau diferite. Ideea era să vezi cât de departe se mergea și dacă se putea explica tehnic sau nu. Tocmai de aceea ne-am dorit să înțelegem mai bine și emisiile reale în viața reală. Însă, de la bun început, dacă vă amintiți când ați vorbit cu uh, șeful biroului de transport de la EPA din Statele Unite și i-ați întrebat care a fost reacția dumneavoastră când ați primit raportul de la GRC din 2011. Au spus nu ne-am n-am fost surprinși pentru că știau că ciclul din Europa era neadecvat. Și deci cum se iese din condițiile ciclului de testare, rezultatele sunt diferite. Acesta a fost punctul nostru de plecare. Uh, a, nevoia de a avea o procedură de testare mai fiabilă și a fost procesul RD. Imediat ne-am concentrat asupra acestui element, iar uh, optimizarea pentru ciclul de testare nu a fost o surpriză. În regulă, spune domnul Ghizeche, mulțumesc. Poate încă o întrebare de clarificare, poate și pentru uh, a răspunde la îngrijorările domnului Turmes. Dacă dumneavoastră faceți o recapitulare din timpul mandatului dumneavoastră 2010-2013, cum v-ați arhivat e mail Sunt pe un server, pot fi citite sau uh, se întâmplă ca în acest parlament că e mail sunt pur și simplu șterse după șase luni? Există probleme reale de a regăsi e mail mai vechi? În primul rând, uh, trebuie să vă spun că nu sunt un expert în IT, dar aș fi uimit dacă nu s-ar putea regăsi toate e mail din perioada respectivă. Sunt convins că putem, bun, putem verifica dacă e nevoie, dar nu văd nicio uh, problemă de a citi toate schimburile de e mail uh, din perioada respectivă între noi și alții. Nu văd că ar exista vreo problemă tehnică. Nu sunt, dar, din nou, nu sunt expert IT. Da, de fapt, avem un sistem de arhivare a e-mailurile, a mailurilor mă scuzați, care sunt uh, considerate importante și relevante. Avem un uh, sistem uh, automat care șterge e mail mai vechi de șase luni. Deci dacă e mail nu sunt salvate în alte dosare, sunt pierdute. Mulțumesc, spune doamna președinte, domnul Van de Camp. Eh, meneer Santi, u draait al... Mulțumesc, doamna președinte. Domnule de Santi, de ceva vreme sunteți în acest, uh, lucrați în acest domeniu. Și acum uh, încercați să anticipați lucrurile și faceți asta foarte bine, dar ce rol a jucat uh, Uh, instituția dumneavoastră în alegerea dintre motorină și benzină. Ați, urmit, ați urmat uh, industria sau ați pus oare atenție la particulele în suspensie? Poate că ar fi mai bine să se, să se aleagă benzina și nu neapărat motorina. Aveți vreo influență? Puteți fi mai uh, precis în acest sens? Okay, so first of all, în primul rând, decizia nu este la comisie sau la GRC. Uh, Când am început să lucrăm, în Europa se alesese deja motorina, pentru că, dacă vă amintiți, motorina era considerată o soluție bună pentru Europa, deoarece uh, se consumă mai puțin carburant. Consumul e mai mic, deci uh, ne-am gândit că ar putea fi o tehnologie bună pentru Europa. După cum știți, eficiența energetică este un element uh, cheie în Europa. A fost, este și va fi. Deci, nu a fost considerată o soluție proastă, însă problema a început imediat după, pentru că am analizat uh, impactul de mediu al motorinei, am văzut că la particulele în suspensie erau uh, probleme. Ne-am concentrat asupra uh, efectului asupra mediului nu am făcut o alegere strategică, benzină, motorină. Niciuna dintre cele două tehnologii nu poate fi soluția finală. Trebuie să contăm pe ambele până când uh, vom avea autovehicule electrice sau în orice caz mai prietenoase cu mediul. Dar până mai sunt folosite, trebuie să minimizăm uh, impactul asupra mediului. Aceasta a fost uh, preocuparea noastră. Particulele în suspensie întâi și apoi noxele. Cu tehnologiile actuale, dacă sunt bine folosite, impactul de mediu al uh, motorinei este egal cu al benzinei, exact la fel și chiar mai bun dacă uh, aveți în vedere uh, motoarele GTI. Pentru că GTI pentru benzină pot polua mai mult. Dar cu tehnologiile actuale, motorina poluează la fel de mult sau de puțin cu benzina. Domnul Van de Camp, în ceea ce privește domeniul uh, științific, ați atras atenția asupra dezavantajelor motorinei. Da, cred că întotdeauna am publicat uh, toate rezultatele la, și concluziile la care am ajuns. Nu uitați că am semnat și acorduri de colaborare cu toate centrele de cercetare din uh, lume, din Corea, China, Japonia, Statele Unite am uh, analizat lucrurile din, din toate perspectivele. Domnul Van de Camp, cum ați aflat cu, sau cum a luat în considerare comisia rezultatele dumneavoastră? Dumneavoastră puteți uh, da informații, face recomandări, dar Comisia Europeană a reacționat suficient sau nu vi s-a părut uh, frustrant pentru că nu au fost, de fapt, utilizate rezultatele dumneavoastră? Domnul De Santi, cred că poate trebuie să fac o clarificare. Trebuie să facem o diferență. Există două sarcini diferite. Una este îmbunătățirea cunoștințelor Um, care să stea la baza viitoarei legislații. Asta este cercetarea și asta am făcut. O altă sarcină este omologarea de tip. Um, noi ne uităm înspre viitor, alții trebuie să se uite înapoi și să facă pe poliția. Deci, în ceea ce privește privirea spre viitor, noi tehnologii, dacă veniți să ne vizitați, veți vedea primele filtre de particule dezvoltate de noi, bineînțeles, împreună cu industria primul filtru de particule. Deci, acum, RDE, care este un avantaj, dacă vreți, pentru industria europeană, pentru că procedura RDE va fi adoptată la nivel mondial. Deci, în ceea ce privește cercetarea, privirea spre viitor, inovația și legislația inovatoare, uh, suntem, uh, suntem uh, foarte bine implicați. Însă, în ceea ce privește omologarea de tip, nu suntem implicați. Exact asta lipsește. Domnul Van de Camp și e păcat pentru dumneavoastră, domnul De Santi. După cum spuneam, asta lipsește în Europa. Dacă decidem în Europa să avem un sistem transparent, credibil, competent pentru a evita asemenea uh, uh, probleme în viitor, lipsește numai supravegherea pieței. Să se identifice o autoritate care are puterea, competența și metodologia de a implementa lucrurile în mod corect. Și dacă se întâmplă asta, Europa va fi lider la nivel mondial. Doamna Bănfă. Bună ziua, domnule De Santi. Domnul De Sușa a, spus că 70% din uh, rolul Centrului Comun de uh, Cercetare uh, se bazează pe bună aplicare a regulamentului 715 din 2007. O bună parte din uh, sarcinile sale, era apoi să caute noi tehnologii mai performante. În acești 70% nu putem să considerăm că există un mandat general uh, respect, respectarea legislației europene? Ce părere aveți despre asta? Nu poate fi considerat un mandat de ordin general al Centrului Comun de Cercetare pentru că el trebuie să se asigure de bună aplicare a legislației europene? No, madam, I'm sorry. Domnul De Santi, nu, doamnă, îmi pare rău. Pentru a, spri, a sprijini legislația înseamnă, este, înseamnă a pune la dispoziția factorilor de decizie datele științifice la nivel național, regional, european. Uh, iar apoi urmărirea, și anume pentru a vedea dacă trebuie actualizate lucruri. Însă, aplicarea legislației nu ține de mandatul nostru. Este din nou ce spuneam, ce lipsește. Dacă noi am fi solicitat date de la producători sau și de la uh, autoritățile de omologare, nu le-am fi primit. Asta este problema. Noi nu am fost implicați deloc în supravegherea pieței acolo unde exista. Noi nici nu știam, pentru că ținea de statele membre. Unele aveau, altele nu. Noi nu știam. Asta este problema. Doamna Bânfa, nu știați, dar nu știați, dar în același timp știați că exista o problemă pentru că ați trecut la noile, condi- la noile tipuri de testare. Apoi însă a existat un document pe care l-am putut Uh, citi procesul verbal de la TCV, TCMV în octombrie 2015, după scandalul Volkswagen, se spune clar că s-a solicitat Centrului Comun de Cercetare să vadă împreună cu statele membre toate dispozitivele de invalidare care au fost uh, detectate. Și asta este scris negru pe alb în acest document, uh, ce anume că Centrul Comun de Cercetare a avut un mandat Puteți să ne dați rezultatele acestei anchete pentru care dumneavoastră ați primit un mandat? Domnule Santi, dacă înțeleg corect, vă referiți la ultimul test din, dinaintea acestui an, doamna Bonfoa. Mă refer la un document pe care l-am consultat, dar pe care nu l-am putut păstra, un document uh, cu procesul verbal, verbal al reuniunii TCMV din octombrie 2015, după scandalul Volkswagen în Statele Unite. În acest document se scrie că i s-a solicitat Centrului Comun de Cercetare să lucreze cu statele membre pentru a vedea unde au existat dispozitive de invalidare și să facă o prezentare cu aceste dispozitive de invalidare. A existat un mandat clar. Este posibil să vedem această prezentare? Yes. Yes. We, we were... Domnul De Santi, da de îndată ce scandalul uh, a izbucnit, uh, am fost implicat și am început să colaborăm cu Grow și cu celelalte autorități de omologare și autorități naționale pentru a coordona aceste programe naționale. Am oferit sprijin pentru identificarea unor uh, linii directoare pentru teste. Riscul era uh, că aceste testări erau foarte diferite. Deci am oferit linii directoare, mai mult sau mai puțin urmate apoi de programele naționale. Asta am făcut imediat. Și dincolo de asta am primit de la DigiGrow în mai acestui an un mandat de a lansa un program de supraveghere a emisiilor uh, un program de supraveghere a pieței. Am, efectuat, am testat aproximativ patru uh, autovehicule. Raportul interimar a fost transmis în septembrie către DigiGrow și am înțeles că a fost tra transmis uh, și uh, către EMIS în urmă cu câteva zile. Am înțeles că acest raport este acum uh, disponibil. Doamna Bănfoa, nu din câte știu eu, însă dacă spuneți că este accesibil, am dorit să îl primim. Domnul De Santi. Ieri ne-am reunit la comisie și ni s-a spus că acest raport preliminar pe care l-am trimis DigiGrow a fost, a fost transmis. Primele rezultate la cele patru autovehicule Euro 6 V-au fost transmise, le veți, primite, le veți primi probabil azi sau mâine. Doamna președinte, probabil astăzi, domnul Santi, da, probabil pe la ora 19. Thank you. Uh, Mr. Gerbrandi. Domnul Gerbrandi. Pe lista mea e numele dumneavoastră, dar doamna Meissner, vă rog. Domnule De Santi, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă citez, ați spus, am dezvoltat tehnologia de testare cea mai bună disponibilă. Asta este foarte pozitiv pentru noi și ați spus că supravegherea pieței este foarte importantă și lipsește în continuare. Asta am înțeles eu, pentru ca noi să fim lideri la nivel mondial. Prima mea întrebare este, când a fost prima dată că v-ați, când v-ați gândit la o supraveghere a pieței puternică la nivel european. Când v-ați gândit prima dată la asta? Când ați propus asta prima dată în comisie? Când am început să lucrăm la acest nou cadru de omologare de tip la DigiGrow, deci foarte de curând. Doamna Meissner, deci nu 2009-2010, ci de curând. În regulă. A fost prima mea întrebare, vă mulțumesc pentru răspuns. O altă întrebare este, ați spus, am dezvoltat cele mai bune tehnologii disponibile și revin la întrebarea înscris. Pe scurt, considerați că ar mai fi posibil ca producătorii să trișeze în ciuda implementării testelor RDE dintr-o perspectivă științifică? Iar răspunsul nu a fost unul foarte greitor. Pentru că se spunea că scopul uh, testărilor RDE este ca acest lucru să mai fie posibil. Însă, credeți că tehnologia este destul de dezvoltată pentru a-i împiedica pe oameni uh, să folosească dispozitive de invalidare? Domnul De Santi, da, mulțumesc pentru întrebare. Este una foarte importantă. După cum spuneam, RDE este cea mai, cel mai bun uh, pas înainte pe care îl putem face și asta este confirmat și de faptul că va fi adoptat la nivel mondial. Însă, ca de obicei, diavolul stă în implementare. Deci, nu trebuie să existe o autoritate competentă care să trebuie să existe o autoritate competentă care să implice, bine, să aplice, uh, să lucreze cu producătorii, cu Um, autoritățile naționale de omologare. Dacă nu există asta, niciodată nu vom reuși să, um, să, să progresăm. Acum am, folosit, am uh, uh, dezvoltat cel mai bun um, instrument, acum trebuie să-l și folosim. Să nu uităm că testările RDE trebuie încă să fie adoptate în al patrulea pachet RDE. Am avut RDE la omologarea de tip, dar pentru supravegherea pieței încă nu este adoptat. Deci dacă domeniul controlat de RDE va fi redus, așa va fi. Ce spuneam, implementarea. Este nevoie de persoane uh, competente și corecte și transparența metodologiei. Doamna Maesner, ați spus că din punctul nostru de vedere, nu se poate controla dacă autoritățile competente din statele membre și-au făcut treaba bine sau nu. De ce nu a fost posibil acest lucru și nu ați avut posibilitatea de a da recomandări comisiei să controleze autoritățile naționale? Pentru că totul ține de implementare. Asta spuneți, există o legislație. Cum dumneavoastră sunteți consultant științific pentru comisie, și nu erați mulțumiți de ce se întâmpla, nu ați dat recomandări comisiei de a controla mai bine autoritățile naționale sau n-ați putut face asta? Domnul De Santi, am avut uh, multe discuții între noi, cu colegii. Domnul Turmes, da, dar nu e niciun e-mail despre asta. Domnul De Santi, la ora șapte diseară le primiți. din nou, au existat uh, discuții la nivel tehnic, au existat dezbateri pentru a vedea cum putem uh, dezvolta cât mai repede cea mai bună soluție. Acesta a fost obiectivul nostru principal decât uh, să facem ceva ce nu era treaba noastră. Asta este uh, uh, problema. Noi nu aveam uh, o justificare juridică pentru a face altceva. Uh, ne-am uh, exercitat însă rolul nostru și mandatul nostru, cum să găsim cea mai bună soluție cât mai repede uh, și cât mai eficient. Dar uh, în același timp, spune doamna Meis, ne spuneți că s-au încetinit lucrurile, lucruri uh, rezolvate au fost redeschise. Se poate da vina pe cineva că lucrurile au mers așa încet? domnul De Santi, să dau vina pe faptul că suntem 28 de state membre? Nu, trebuie să acceptăm că sistemul uh, european este fragmentat, multe etape, multe interese, multe puncte de vedere. Trebuie să trăim cu această situație. Doamna Maesner, deci problema este la statele membre. Domnul De Santi, sistemul este unul complex și trebuie să ajungem la consens. Nu avem o autoritate ca în Statele Unite. Acolo este EPA și asta este. Noi trebuie să trecem prin comitete, să obținem unanimitate, uneori majoritate și apoi continuăm. Din punctul meu de vedere, rezultatul nu a fost foarte slab. Doamna Meissner, v-ați dori să fiți ceva cum este EPA? Domnul De Santi, este o întrebare importantă. Privind situația acum în Europa, cred că ar fi destul de imposibil, pentru că avem o, uh, autoritățile de omologare de tip în fiecare țară. Deci să spunem că vrem să le concentrăm pe toate într-o autoritate unică, cred că ar fi uh, complicat. Mai logic ar fi uh, propunerea Comisiei de a crea un forum pentru a implica pe toată lumea, dar e nevoie de transparență, de schimb de date, pe care încă nu le primim. Este nevoie de un consens la cazuri uh, discutabile. Și apoi este nevoie de cineva care uh, are puterea să meargă la nivelurile despre care vedeam mai devreme, vorbeam mai devreme. Iar comisia poate face asta cu investiții destul de reduse. Și putem face asta de mâine. Domnul Turmes, vă rog. Respect. Domnul Desanti, cu tot respectul, spuneți unul și al doilea o atribuție și a doua atribuție, însă era o a treia atribuție. Comisia Europeană trebuia să cerceteze dacă autoritățile de omologare își făceau treaba și domnul Potocnic, domnul Falkenberg, miniștri de mediu, direcția Envi, serviciile juridice ne-au spus că exista un caz pertinent pentru proceduri de încălcare a prevederilor tratatelor și eu vreau să știu cine conducea echipa dumneavoastră în 2010, cine era omologul de la Direcția Generală Enterprise, cine a redactat acest raport. Așadar, vă rog. Este foarte ușor. Liderul eram eu cu șeful de unitate, cred că domnul Kaiserberg, Autorii eh, raportului sunt Pierre Ponel, eh, Martin Weiss și mulți alții. Așadar, putem să recapitulăm foarte ușor cine a fost implicat. Omologii sunt bine cunoscuți. Dacă și ați folosit e mail domnule Turmes, personal nu, pentru că la nivel de director nu schimbam e mail dar la nivel operațional dacă aveți oameni la ISPRA, la Bruxelles, cum faceți schimb de rapoarte prin e-mail sau cum? Da, dacă mă întrebați uh, așa, uh, da, atunci nu există nimic, nimic ciudat să existe schimburi pe e-mail între DG Enterprise, uh, direcția noastră, deci, eh, și dumneavoastră sunteți surprins că nu există niciun e-mail care poate să ne fie transmis eh, despre această chestiune. Deci, în Statele Unite, ați spus eh, înainte ceva foarte important. Ați spus că procedurile și contextul juridic din Statele Unite nu sunt foarte diferite de cele din Europa. Deci nu există o diferență chiar așa de mare Uh, cât, uh, pe cât sugerează industria auto și anumiți lobbyiști. Nu este o problemă de standarde și așa mai departe. Este în ceea ce privește nivelul ambiției, uh, suntem la același nivel. Foarte multe lucruri sunt la fel, atitudinea față de dispozitivele de invalidare. Atunci, de ce scandalul a fost avem 300 de mii de 300 de mii de mașini cu diesel în Statele Unite și ei o de- descoperă. Avem milioane de automobile cu diesel în Europa și nimeni nu descoperă acest lucru. Un, care este diferența? După cum am mai spus, diferența este în supravegherea pieței, pentru că nici EPA nu au putut să descopere dispozitivele cu toate testele pe care le aveau, pentru că softul care să care recunoștea contextul în care era utilizat autovehiculul, ar putea să existe și o altă uh, diferență. În Statele Unite există o autoritate de mediu și acum este o, în Europa este o industrie. Deci a spus că nu este o diferență, dar este o diferență. Diferența este supravegherea pieței. Dumneavoastră decideți politic, însă eu ca tehnician pot să spun că supravegherea Uh, piețe este pentru a proteja sănătatea și mediul. Ar fi mai logic să fie la DG Environment și nu la DG Enterprise. Și dumneavoastră ați avut un contract cu DG Enterprise uh, să examinați acest lucru în 2005, 2006, dar din, dintr-o dată, în 2007, DG Environment nu mai este competentă, lucrurile se mută la DG Enterprise. Uh, nu puteți să mă întrebați pe mine de ce un portofoliu sau un dosar a fost transferat de la un director general la altul, dar nu vă surprinde că problemele de mediu nu mai erau de competența Direcției Generale Mediu și au fost uh, mutate la o parte care răspunde de industrie. Nu v-a surprins acest lucru? M-a surprins, dar Atâta timp cât continuăm să facem testele și să lucrăm așa cum am făcut-o, pentru mine este în ordine. Bineînțeles, de obicei, în comisie nu este doar o direcție generală, dar toate celelalte direcții generale sunt implicate. Da, în, ultima întrebare, în legătură cu PEMS. PEMS pentru automobile private au fost de, dezvoltate din 2007 încolo. De ce am pierdut cei doi ani, 2011 uh, și 2012? un sistem în care fiecare expert știa că lucrurile nu pot să funcționeze, ce a întârziat așa de mult lucrurile? Și de ce Direcția Generală Enterprise uh, a prezidat reuniunile respective? Acum, dacă ne uităm înapoi, este ușor să criticăm, însă, credeți-mă, noi dezvoltam o tehnologie complet nouă și a trebuit să construim un consens între experți. Experții care au vin din propria lor, uh, uh, propriul lor context. Deci uh, am făcut foarte multe teste pentru a identifica mm, avantajele și dezavantajele fiecarei economii. Ultima întrebare cine era responsabil de testare în uh, Consiliul Comun de Cercetare și la DG Enterprise, pentru că avem nevoie de aceste e mail Ar trebui să le primim. Amintiți, amintiți-vă că cei doi actori mari au fost Martin Weiss și Pierre Porel. Aceștia au fost cei doi actori principali pentru testele noastre. Și, pe de altă parte, Filip Jean, domnul Steininger, știți mai mult decât mine. Putem să verificăm pentru a ne asigura. Ultima întrebare, doamna Evim. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule, doamnă președinte. Bună seara, domnule De Santi. Câteva întrebări legate de sistemul de cicluri de testare. Artemis. Din momentul în care am definit eh, regulamentul 7015, știam că testele de, de laborator nu mai corespundeau situației reale și nu erau fiabile. Este, suntem deja în anul 2007. În timpul tuturor acestor ani, strategia și propunerea de soluții a fost uh, testarea în situație reală. Existența, testarea și a fost dificil să se testeze în mod foarte precis uh, aceste tehnologii. De ce nu s-a folosit un alt sistem, Artemis Driving Cycle, pe care Agenția Europeană a Mediului l-a utilizat chiar ea? pentru a controla dioxidul de azot în raportul de anul trecut și testele care sunt utilizate ca atare de constructorii de vehicule atunci când aceștia doresc să își verifice performanța autovehiculelor. Anticipez deja răspunsul dumneavoastră că aceste teste nu sunt uh, repetabile, dar și la PEMS se poate spune același lucru, nu este necesar posibil să se reproducă aceste teste? De ce nu s-a decis să se utilizeze acel, celălalt uh, test Artemis? Dar să, să nu facem o confuzie. PEMS este uh, un sistem care complementează sistemul de condus. Avem nevoie de amândouă, deci chiar dacă vrem să dezvoltăm un ciclu, avem nevoie de uh, PEMS pentru emisiile off-site. Dacă am decis dacă am fi decis să folosim sistemul Artemis, nu am fi câștigat nimic pentru că Artemis era un sistem foarte dinamic care trebuia să treacă prin uh, sistemul de curățare și ar fi luat uh, minim 3 ani. Deci, același timp uh, care ar fi fost necesar pentru a dezvolta ciclul de testare mondial care este mai bun um, pentru că am pornit de la date primite din Franța, Italia și Grecia. Noul test, ciclu de testare primea date din întreaga lume, lume. Deci a fost un efort foarte important, inovator, pentru a avea teste uh, utilizabile în uh, condițiile ale. Chiar dacă Artemis era dinamic și așa mai departe, a fost dezvoltat din, uh, în scopuri diferite, dar nu pentru uh, omologarea de tip. Deci, a fost o alegere corectă să uh, dezvoltăm acest nou test în cadrul Națiunilor Unite și din nou o direcție importantă, decisivă și un pas în direcția cea bună. Eu sunt convins că Europa a luat decizia cea bună. Dacă acest lucru ar fi putut să dureze un an mai mult sau mai puțin, nu știu, dar acesta este sistemul pe care îl avem acum. Trebuie să ajungem la consens și la nivel tehnic. Vă mulțumesc pentru acest răspuns, însă aș dori să vă precizez că, în ciuda faptului că existau probleme tehnice în realizarea acestor teste, mi se pare că atunci mi-a spus că ați câștigat foarte mult timp, însă timpul pe care l-am, ar fi, l-am fi putut uh, câștiga ar fi putut, uh, s-ar fi tradus în și în ani de viață. Știm uh, numărul de decese premature datorate poluării, datorită dioxidului de azot și al noxelor, deci poate că am fi putut fi examina și alte soluții uh, Uh, care să țină cont și de condusul în realitate. Ar fi trebuit să fie uh, locuit sistemul prin ace- într-un ciclu asemănător, însă este vorba aici de emisiile din afara ciclului. Acestea sunt problematice. sistemul dinamic a fost o îmbunătățire Uh, considerabilă, însă nu a uh, rezolvat problema uh, tuturor emisiilor, emisiilor în afara ciclului. Deci ar fi trebuit să dezvoltăm un nou test dinamic în același timp. Autoritățile italiene au utilizat testul dinamic, însă valorile și divergențele variază între de 5 și până la 7 ori cele anunțate. Eu cred că sistemul Artemis ar fi putut fi și el uh, îmbunătățit, însă nu ar fi fost nicio diferență dacă am fi avut două soluții diferite, Artemis pentru Europa și după aceea testul dinamic mondial. Cred că acum e mult mai bine să avem testul mondial și atât. Din punct de vedere dinamic, problema este închisă. Vă mulțumesc. Încheiem astfel cele două audieri de astăzi. Vă mulțumesc, domnule De Santi, și vă mulțumesc pentru prezență. După cum am spus, probabil veți primi câteva întrebări suplimentare în scris până în data de 7 decembrie, dar dacă uh, ajung e mail și mai târziu, ne vom asigura că acest, uh, acest termen va fi flexibil și îi uh, rog și pe cei din comisie prezenți să mă ajute să răspundem cât mai rapid, să primim e -mail. În următoarea reuniune, în data de 5 decembrie, drum bun înapoi și weekend plăcut.